Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear members. Doamnă și domnilor, stimați colegi, uh, stimați membri ai Comisiei IMCO, ai Parlamentelor Naționale, membri ai publicului, fiți bineveniți la acest atelier legat de noile reguli pentru contracte în mediul digital. Înainte de comentariile mele introductive, uh, aș dori să salut prezența printre noi a doamnei Ilona Wolfram, care este uh, președinte a uh, grupului de lucru al președinției olandeze pe acest subiect. Dânsa stă în stânga mea. Atelierul este organizat pentru a discuta două propuneri prezentate de Comisia Europeană, una pentru uh, vânzarea online a conținutului digital și alta pentru vânzarea online a bunurilor materiale, care vizează să clarifice condițiile comerțului online uh, pe cuprinsul Uniunii Europene. Aceste propuneri se leagă de strategia pieței unice digitale din mai 2015, uh, în care Comisia a anunțat că va prezenta propuneri care să înlocuiască uh, propunerile pentru uh, o lege comună cu privire la vânzări în Uniunea Europeană, asupra căreia s-a axat foarte mult Comisia pentru Afaceri Economice a Parlamentului, dar care nu a beneficiat de suficient sprijin în Consiliu. Trebuie să subliniez că Comisia pentru Afaceri Juridice consideră că cele două propuneri uh, se încadrează foarte bine în sfera competențelor sale. Uh, mizele implicate aici sunt considerabile. În 2014, 50% dintre clienții europeni au făcut cumpărături pe internet, uh, cifra crescând de la 30% în 2007 cu o creștere medie anuală de 22%, uh, vânzările uh, pe internet de bunuri materiale au uh, depășit 200 de miliarde de euro în anul 2014 ceea ce a dus la un procent de 7% din totalul vânzărilor din Uniunea Europeană, formată din 28 de state membre. Comisia subliniază faptul că acest potențial uh, economic uh, ar fi dezlănțuit dacă s-ar uh, înlătura barierele legate de diferențele de reglementare între statele membre. Acesta este și scopul acestor două propuneri. Fără a mai uh, prelungi discuția, trebuie spus că această întâlnire este o primă discuție cu privire la acest subiect. Avem puțin timp la dispoziție. Prin urmare, voi ruga vorbitorii să fie uh, succinți în prezentările lor pentru a permite uh, și discuții după aceea. Uh, primul dintre distinșii noștri oaspeți care va lua cuvântul este doamna Ilona Wolfram, după cum spuneam, președintele grupului de lucru uh, al președinției olandeze din Consiliu o vă ruga să ne facă o introducere care să nu depășească 10 minute dacă se poate. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat la acest atelier de lucru privind la cele două uh, propuneri ale Comisiei. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, este o onoare pentru mine să mă aflu aici, alături de dumneavoastră astăzi și să pot să vă ofer câteva informații succinte în legătură cu modul în care Consiliul se ocupă de acest dosar. Aceste propuneri reprezintă un element important al pieței uh, unice digitale și a strategiei care o vizează. Ele uh, tratează chestiuni care sunt uh, foarte uh, aproape de viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. De aceea, uh, atenția la cel mai înalt uh, nivel uh, în Parlament și Consiliu este bine meritată de acest subiect. Președinția dă foarte mare importanță acestui dosar și îl consideră a fi o prioritate. Obiectivul nostru este să facem discuțiile să avanseze în legătură cu acest dosar și dacă progrese de la nivel tehnic ne permit, am putea să vorbim de uh, câteva chestiuni uh, cheie legate de acest pachet și să ne hotărâm asupra lor în iunie la uh, Consiliul de resort. Prin urmare, am stabilit mai multe întâlniri de lucru ale grupului nostru de lucru pentru următoarele luni. Grupul de lucru al uh, Consiliului cu privire la uh, aspectele uh, comerciale și-a început deja activitatea. Am avut deja două întâlniri în prima săptămână din ianuarie și apoi săptămâna trecută. Atmosfera la ambele ședințe a fost foarte constructivă. Impresia mea este că statele membre sunt dornice să lucreze la acest dosar, însă trebuie să subliniez că toate statele membre încă uh, analizează cu atenție cele două propuneri la nivel intern și împreună cu toți actorii uh, interesați. Însă, deși opiniile exprimate încă sunt de natură preliminară, informațiile împărtășite la aceste întâlniri din Consiliu ne-au permis deja să examinăm uh, așa cum trebuie pentru prima dată această propunere. Am început cu un schimb de opinii în legătură cu obiectivele generale și cu elementele esențiale ale celor două propuneri legislative. După aceea a urmat o discuție legată de evaluarea de impact și, de comunic- și apoi uh, uh am primit și comunicarea Comisiei. La cea de-a doua întâlnire uh, am trecut la o analiză mai uh, în detaliu a celor două propuneri. Am început să examinăm propunerile uh, articol cu articol, axându-ne pe obiectivele de fond din spatele articolelor sau, cu alte cuvinte, asupra rezultatelor avute în vedere. Aceste prime discuții ne-au demonstrat că vorbim despre o provocare Eh, de adaptare a regulilor noastre pentru a face față mai bine vieții moderne și eh, evoluțiilor digitale. De aceea vom avea nevoie de discuții la nivel tehnic pentru a obține rezultate bune care să se potrivească la o aplicare în practică. În ceea ce privește directiva, în ceea ce privește anumite aspecte legate de contractele pentru furnizarea de conținut digital, eh, totul se poate datora faptului că Uh, se acoperă aici o mare parte a conținutului digital, precum muzica, filmele, aplicațiile, serviciile de uh, cloud, uh, mass media socială și așa mai departe. Însă sunt anumite elemente din, din aceste directive care sunt absolut noi. Deja conținutul digital a fost acoperit de directiva cu privire la protecția consumatorilor, însă într-o manieră limitată. Este absolut uh, imperativ, uh, ca și în cazul altor directive din acest domeniu, să ajungem la un mediu propice pentru uh, lumea afacerilor, adică să facem ca IMM-urile să poată să vândă ușor online la nivel transfrontalier. Trebuie însă asigurat un nivel adecvat pentru protecția consumatorilor, astfel încât consumatorii să fie mai încrezători atunci când cumpără ceva la nivel transfrontalier. Cred că cu toții uh, am experimentat la nivel personal anumite probleme atunci când am comandat bunuri pe internet sau atunci când am primit uh, ceea ce am comandat, însă nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor noastre. Astfel este important ca noile reguli să uh, fie uh, ușor de folosit, uh, astfel încât să fie în beneficiul pieței interne. Ne imaginăm că peste trei ani de acum uh, cineva va putea inventa o nouă aplicație tehnică, uh, ceva la care noi nu ne-am gândit până acum și ne dorim să ne asigurăm că chiar și în acest caz, regulile uh, se vor potrivi în acea situație. Trebuie să reținem însă și principiul certitudinii juridice. Dacă reușim să obținem niște uh, reguli bune care să se aplice și pe viitor, uh, respectând echilibrul dintre interesele consumatorilor și cele ale elementului de afaceri, vom fi făcut un pas major uh, în direcția dezvoltării pe mai departe a pieței unice digitale, care cred eu este un obiectiv atât al Parlamentului cât și al Consiliului. După cum probabil ați observat, Există destul de multe provocări în ceea ce privește discutarea acestor propuneri. De asemenea, există uh, și uh, probleme uh, tehnice care trebuie soluționate. Toate aceste uh, aspecte uh, juridice și tehnice au nevoie de atenție sporită. Președinția olandeză a rezervat oricum uh, suficient timp uh, pentru a discuta aceste aspecte și suntem gata să continuăm discuțiile legate de această propunere. În mod firesc, uh, suntem uh, și interesați să vedem care este opinia Parlamentului în legătură cu aceste propuneri. Uh, contribuțiile Parlamentului European în ceea ce privește dreptul consumatorilor au fost de mare importanță. Aș dori să menționez mai ales raportul Lene al Comisiei dumneavoastră uh, cu privire la dreptul european cu privire la vânzări. În baza acestor uh, rapoarte, uh, Comisia a putut veni cu aceste propuneri uh, cu privire la conținutul digital, având în vedere istoria bogată a importantei contribuții a Parlamentului European, așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră cu privire la ambele propuneri și la o cooperare strânsă cu dumneavoastră în legătură cu acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you as well, madam. Uh... Mulțumesc și eu foarte mult. Acum continuăm cu ceilalți vorbitori. Primul ar trebui să fie domnul dr. Dirk Staudenmayer de la Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene și căruia îi dau cuvântul pentru a-și prezenta observațiile, dacă se poate, în mai puțin de 15 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Îmi face o mare plăcere să fiu aici. În ceea ce privește cele două propuneri, aș spune de la bun început că sunt primele rezultate dintr-o strategie pentru, piețele, pentru o piață unică digitală. Uh, explicăm aici toată, toată rațiunea acestor propuneri. Întreaga strategie a pieței interne digitale este de a obține o mai mare creștere pentru Europa și pentru statele membre și să îmbunătățească situația pentru consumatori prin crearea unei piețe funcționale digitale unice. Sunt interesante diferențele cu Statele Unite. Ambele economii, societăți trec printr-un proces profund de digitalizare, dar rata de cre- ratele de creștere sunt uh, considerabil diferite. De ce? Dacă privim uh, ratele de creștere ale comerțului electronic în Statele Unite și în interiorul statelor membre, aceste rate sunt comparabile. Diferența apare în uh, ratele de creștere în comerțul transfrontalier. În toate statele membre veți vedea că de, în jur de, de trei ori mai mulți uh, consumatori cumpără intern decât transfrontalier și de trei ori mai multe uh, societăți vând în interior decât în afară, în, la nivel transfrontalier. Deci, comerțul transfrontalier nu este încurajat în Uniunea Europeană și aici uh, intervine uh, ideea propunerii noastre. Mai clar, care sunt problemele cu care ne confruntăm? Să începem cu conținutul digital. Prima propunere. Aici avem o situație în care uh, în foarte puține state membre, de fapt doar în Regatul Unit, uh, țările de jos și Irlanda există o propunere în proces legislativ, există reguli specifice în ceea ce privește conținutul digital. Pentru toate celelalte state membre se aplică legea contractuală generală. Și aici se aplică prevederi diferite. Unele spun că este o propunere de vânzare, altele că este un contract de servicii, altele că este un contract de închiriere, altele că una dintre cele trei opțiuni, ceea ce adaugă un element de complexitate și heterogeneitate. Însă, Uh, există diverse recursuri, diverse reguli în funcție de aceste uh, caracteristici. Deci imaginați-vă uh, că sunteți o societate care se confruntă cu o situație heterogenă și complexă, dar și cu reguli diferite. Și, în plus, am menționat deja, unele state membre au început deja să legifereze. Aici apare un trend în creștere și de aceea asociațiile au venit și ne-au contactat pentru a spune că Comisia trebuie să facă ceva până înainte de a apărea 28 de regimuri juridice diferite. Pentru că un lucru este foarte important. Am parcurs cele 28 de legislații Însă toate acestea au uh, un lucru în comun, sunt obligatorii. Dacă ești o societate care vrea să comercializeze conținut digital în alt stat, trebuie să aplici div- reguli obligatorii diferite, ceea ce aduce un cost. Uh, trecând acum la vânzarea online de bunuri, deci a doua propunere, situația diferă, dar din alt punct de vedere, pentru că avem directiva 99 în legătură cu vânzarea de uh, bunuri către uh, consumatori, care uh, are o armonizare. Ceea ce înseamnă că, dar este o armonizare minimă. Statele membre pot să mm, meargă mai departe și au făcut-o și în diverse aspecte. Deci, în ciuda armonizării la nivel comunitar, mm, societățile, dacă vor să țintească un consumator din alt stat membru, trebuie să afle, în primul rând, care sunt regulile naționale și, naționale și după aceea trebuie să compare legislația națională cu legislația lor și dacă există prevederi mai mari de protecția consumatorului, trebuie să le respecte. Și bineînțeles că apar costuri și aici. Asta vrem să evităm. Care este abordarea noastră? O abordare a Comisiei a fost că am învățat din uh, trecut. Nu mai avem o, o abordare în legătură cu armonizarea opțională. Urmărim o abordare bazată pe rezolvarea problemelor. Deci uh, ne focalizăm doar asupra problemele, problemelor și fiecare propunere are în jur de 20 de articole doar ne aplicăm doar acel, asupra acelor aspecte unde am găsit legislații contractuale obligatorii care diferă și care duc la costuri. Și le, ne adresăm la, vrem să rezolvăm doar aceste probleme. Aceste problemele uh, sugerăm ca fiind uh, apte pentru o deplină armonizare. Uh, câte pe scurt în legătură cu aceste propuneri, aș dori să subliniez un trend foarte important care este subiacent propunerii noastre. Și Ilona am menționat deja acest lucru din numele președinției neerlandeze, o abordare care să fie neutră în punct de, din punct de vedere tehnologic și, în al doilea rând, pregătită pentru viitor. Vrem să evităm situația prin care avem reguli diferite în funcție de categoria de conținut digital. Și vrem să evităm ca, din cauza acestor reguli diferite, avantajele sau dezavantajele competitive ale unor sectoare să apară. Și vrem să evităm tacticile de ocolire a acestor standarde prin uh, gândirea a unui produs care să eludeze legea. Deci avem o abordare care este inclusivă și include toate tipurile de categorii de conținut digital. Și un al doilea rând care intră, un al doilea lucru care intră aici este că raționamentul propunerii este bazat pe faptul că includem și conținut, conținutul digital uh, Uh, acordat în, în schimbul datelor. Informațiile sunt moneda de mâine. De ce consumatorii ar trebui să aibă mai puține drepturi sau niciun drept doar pentru că plătesc cu datele lor care sunt valoroase, au o valoare monetară și există o conștientizare din ce în ce mai mare că datele lor Uh, în cadrul consumatorilor că datele lor valorează ceva și că sunt uh, înregistrate și monitorizate de către furnizori. Este o proporție destul de mare de piață. Vrem să dacă vrem ca consumatorii să aibă uh, drepturi clare și specifice și o definiție bună în cazul conformității, să aibă drepturi adaptate, moderne, care, sunt, care și-au baza în practici contractuale obligatorii. Cu această propunere, noi considerăm că atingem, ajungem la drepturi efective pentru consumatori și, în același timp, un mediu care să susțină uh, și mediul de afaceri. În legătură cu propunerea legată de bunuri, aici facem două propuneri. După cum am spus, este o transformăm o directivă de armonizare minimă într-o directivă de armonizare de plină. Și o întrebare este unde avem uh, nivelul protecției consumatorilor. Și pentru propunerea noastră există o creștere netă a protecției consumatorilor în 17 state europene. Deci 360 de milioane de consumatori uh, din 500 de milioane care vor uh, beneficia de o protecție net crescută. În 11 alte state membre, legislația lor va uh, drepturile vor scădea într un caz și este adevărat că pe aceste puncte uh, scădem nivelul de protecție a consumatorului, însă pe alte puncte creștem Eh, deci, în general, nivelul de protecție a consumatorului în, și în acele 11 state este comparabil sau, dacă nu, chiar mai mare. Și dacă vă puneți în eh, pielea unui IMM care ar fi alternativă, ar putea să ia toate vârfurile. Am, am fi putut să introducem protecția maximă din toate statele europene și să spunem acest, să ne dorim acest lucru. Însă nu am făcut asta pentru că dacă vă puneți în uh, pielea unui IMM care este obligată să exporte uh, respectând uh, toate aceste criterii, probabil că nu o veți face. Așadar, nu am necesitat standarde maximale. După aceea există și, apare și diferența între vânzările online și offline. Multe state membre fac această distinție. Un motiv poate fi că Parlamentul în prima lectură a uh, legislației europene a vânzărilor a uh, sugerat o reorientare a vânzărilor online. Însă doar pentru că vânzările online ale bunurilor fac uh, parte din piață, vânzările online reprezintă partea cea mai mare a pieței și pentru a obține creșterea pe care ne-o dorim, ar, nu putem să ne dispensăm de vânzările online. Mulți oameni spun de ce nu includeți și vânzările uh, în magazin. Aveți dreptate, suntem conștienți că trendul viitorului este uh, prin distribuția, prin canal unic. Însă trebuie să um, a, ob, avem obiectivul strategic de a avea o, un cadru coerent pentru toate vânzările, după cum am spus în comen, com, comunicarea noastră. Însă, înseamnă, însă trebuie să avem și o reglementare mai bună. Încă nu avem datele pentru uh, avem datele pentru dimensiunea online, însă și vom compara cu datele de vânzare în magazin pentru a vedea uh, dacă avem uh, un cadru juridic coerent. Uh, și închei aici. Ceea ce credem că avem aici, dacă cele două propuneri vor fi adoptate, este o situație din care câștigă toată lumea, atât societățile cât și consumatorii. Societățile comerciale vor putea să vândă pe baza unui set de reguli peste tot în piața digitală europeană și vor deveni mai competitive datorită creșterii pieței. Consumatorii vor câștiga încredere și uh, vor fi siguri de un nivel înalt de protecție la nivel european și cu avantajele economice ale unei uh, alegeri mai mari și la prețuri mai competitive. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule Staudenmayer. Urmează acum domnul Hugh Bill de la Universitatea din Warwick. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această ocazie de a mă adresa comisiei dumneavoastră și pentru a, a vă trimite nota informativă. Am fost implicat în legislația contractuală de mulți ani, am fost implicat într-un uh, grup de experți uh, care a fost uh, chemat să facă un studiu de fezabilitate pentru legislația vânzărilor. Acum vorbim despre două propuneri de directive care se aplică doar contractelor business to consumer, acoperă anumite, doar anumite domenii sunt directive, nu regulamente, și acoperă tranzacții interne și transfrontaliere și uh, își doresc o armonizare de plină, nu un instrument opțional. Um, în legislația comunitară, cât de mult mergem după uh, directiva vânzărilor din 1999 și cum afectează legislația din statele membre, cum va afecta actul drepturilor consumatorilor din Regatul Unit, tocmai adoptat în 2015. În documentul meu identific două obiective bine cunoscute, pe de o parte îmbunătățirea protecției consumatorului și, în al doilea rând, încurajarea comerțului transfrontalier. În ceea ce privește primul subiect, îmbunătățirea de protecției, multe state membre, după cum s-a uh, menționat nu au uh, legislație specifică în acest sens și directiva s-ar asigura că legislația în ceea ce privește conținutul digital este accesibilă, clară și, dacă anumite amendamente sunt adoptate, corectă. Există și o creștere a protecției consumatorului chiar și pentru Regatul Unit, în special pentru că, după cum a menționat domnul Staubenmayer, directiva conținutului digital acoperă nu doar produse digitale, cum ar fi un DVD, dar și servicii digitale și apar uh, prevederi uh, specifice, în timp ce legislația Regatului Unit trebuie să se bazeze pe prevederile generale legate de servicii. În ceea ce privește vânzările online, există îmbunătățiri semnificative comparativ cu minimul necesar prin directiva 99. Deci uh, că revocarea trebuie să fie prin uh, notificare, pentru că multe uh, state membre cer o decizie juridică pentru rezilierea unui contract, ceea ce fac, uh, face inutil o asemenea prevedere, pentru că mulți consumatori nu au timp să aștepte o asemenea decizie judiciară. Un alt aspect foarte important care apare în ambele proiecte de directive este că se va exista o aplicare colectivă. În nota mea informativă întreb cum va funcționa acest sistem, dacă va exista o cale de recurs efectivă acordată publicului sau asociațiilor de consumatori. Cred că va trebui să fie un fel de sancțiune financiară asupra societății comerciale care nu își respectă angajamentele și mă întreb pentru câțiva în legătură cu impunerea unor sancțiuni financiare asupra comercianților care au comis o încălcare izolată a unui contract. Însă asta veți discuta la comisia dumneavoastră. Deci există anumite avantaje în aceste proiecte de directive și în acest sens le salut. Însă, pentru că sunt directive pentru armonizare de plină, vor duce inevitabil la o anumită pierdere a protecției consumatorilor în acele state membre care au adoptat sau au reținut niveluri înalte de protecția consumatorului eh, solicitată de directiva 99, de exemplu, în Regatul Unit avem un drept imediat din partea consumatorului de a rezilia contractul și de a cere o rambursare. rambursare. Nu trebuie să meargă printr-o ierarhie a recursurilor impusă de directiva vânzărilor și uh, reapare din nou în uh, această propunere. În Regatul Unit considerăm că un drept uh, imediat de reziliere a contractului și de a solicita o, o rambursare este foarte important Uh, consumatorii țin foarte mult la acest drept și, și mai important în acest context, le dă încredere să încerce produse noi și să uh, cumpere de la comercianți pe care nu i-au folosit în trecut. O altă pierdere, uh, după cum înțeleg eu directiva și cred că o înțeleg corect, nu va exista nicio uh, modalitate de recurs pentru o nonconformitate care apare după 2 ani. Și vor fi multe produse, automobile, medicamente, mm, unde s-ar putea să dureze mai mult de 2 ani până când uh, apar efectele de nonconformitate. În Regatul Unit avem o perioadă de prescripție de șase ani. Doi ani nu ar fi o perioadă adecvată, după părerea mea. După aceea, lipsa, pierderea de protecție pe conținuturi digitale. După cum ne-a spus doctor, domnul Staubenmaier, în multe state membre nu există legislație specifică legată de furnizarea de conținuturi digitale, dar toate statele membre au un fel de legislație. Este neconceput ca un consumator care a primit ceva defect din punct de vedere, ca și conținut digital, să nu aibă o cale de recurs. Uh, și deseori instanțele aplică uh, regulile de vânzare de bunuri prin analogie. Aici avem, avem o îngrijorare, pentru că mie mi se pare că prevederea legată de nonconformitatea conținutului digital este foarte slabă și ar putea să ducă la o pierdere de protecție în unele state membre. De exemplu, la prevederea cu privire la vânzarea de bunuri online, aceste bunuri trebuie să fie potrivite pentru toate scopurile pentru care ar, fute, ar fi utilizate bunuri de aceea, cu aceeași descriere. Însă dacă, dacă ne uităm la uh, prevederea din pentru conținutul digital, aceasta este diluată pe, prin formularea pe care v-am pus-o pe ecran, în sensul în care contractul nu stipulează în mod clar și re, ușor de înțeles că acest conținut digital trebuie să corespundă scopurilor menționate. Acest, această formulare poate să permită uh, comerciantului să scrie propria sa defini- definiție în legătură cu ceea ce privește calitatea și performanța conținutului digital atâta timp cât acești termeni sunt clari și ușor de înțeles, ceea ce creează un risc pentru consumatorul mediu, pentru că consumatorul mediu nu citește termenii detaliați ai unui contract înainte de a fi de acord. Și acest, această diluare mi se pare complet inutilă. De mulți ani, comercianții uh, Uh, furnizează conținuturi digitale pe media tangibile, cum ar fi DVD-uri și multe state membre se uh, consideră că este furnizare, o furnizare de bunuri și acest lucru nu a dus la nicio problemă până acum. Mai mult, dacă comerciantul uh, este liber să decidă care sunt regulile de conformitate, acest lucru nu trebuie să fie aplicat domeniului digital. În alte, uh, un alt aspect se referă la despăgubiri, articolul 14. Dacă am înțeles bine proiectul de directiv, directivă și trebuie să uh, recunosc că de fiecare dată când citesc acest lucru mi este din ce în ce mai puțin clar ce se intenționează, înseamnă că comerciantul este răspunzător doar dacă uh, afectează mediul digital, însă non-conformitatea conținutului digital poate să creeze alte pierderi financiare, fizice și este uh, această restrângere din articolul 14 este uh, inutilă și periculoasă pentru consumatori. Domnule președinte, mi se pare că ne dorim anumite lucruri care ar trebui să fie în această directivă pentru conținuturile digitale. Atunci când cumperi conținuturi digitale, nu devii proprietarul la ceva, ci primești dreptul de a folosi conținutul digital conform unei licențe end-user care poate să fie acordate de către comerciant sau de o parte terță și comerciantul trebuie să declare ce drepturi are ce drepturi primește consumatorul, dacă consumatorul primește actualizări grat, gratuite sau o copie nouă, dacă au dreptul să revândă conținutul digital dacă nu mai au nevoie de el. Este adevărat că Directiva Drepturilor Consumatorilor uh, solicită comercialului să furnizeze aceste informații, însă nu există nicio cale de recurs din partea uh, consumatorului dacă informația nu este furnizată. V-aș întreba, v-aș ruga să vă gândiți în două etape. În primul rând, în ceea ce privește protecția consumatorului, mi se pare că este un început bun și uh, adaug uh, lucruri la directiv și foarte amendamente mici ar putea să rezolve problemele pe care le-am menționat. Însă mă întreb dacă aceste directive sunt modalitatea optimă de a atinge al doilea obiectiv de a uh, îmbunătăți um, comerțul transfrontalier. Eu nu sunt sigur că acoperă toate lucrurile care le îngrijorează pe IMM-urile care se gândesc la comerțul transfrontalier. IMM-urile IMM-urilor le uh, e teamă de problemele necunoscute potențiale. În al doilea rând, răspunsul creșterea comerțului transfrontalier nu ține doar de comerțul către consumatori. Trebuie să încurajăm și contractele comerciale între comercianți, business to business, și sper că se va lucra mai mult uh, în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, thank you, Professor Bill, for your remarks. Vă mulțumim, domnule profesor Bill, pentru prezentarea dumneavoastră. Acum putem uh, trece la o sesiune de întrebări și răspunsuri. Membrii parlamentelor naționale, membrii Parlamentului European pot adresa întrebări. pentru că avem invitați astăzi și invitații nu, sunt, nu ne sunt neapărat cunoscuți cu toții, v-aș ruga să vă prezentați fiecare. Doamna Reda. Mulțumesc mult. Nu știu dacă și membrii Parlamentului European trebuie să se prezinte. Presupun că nu. Domnul președinte, cred că da. Iulia Reda mă numesc, sunt membra a grupului Verzilor din Parlamentul, uh, Parlamentul European și membra a Partidului Piraților din Germania. Îmi puneam și eu o întrebare asemănătoare cu cea adresată de profesorul uh, Bill cu privire la, la armonizare și dimensiunile armonizării. Armonizarea înseamnă oare în cazul acesta că statele membre nu pot oferi alte tipuri de despăgubiri uh, decât cele care se referă la mediul digital. Și, în al doilea rând, domeniul de aplicare a definiției conținutului digital. Pe de o parte, propunerea trebuie să fie neutră din punct de vedere tehnologic, dar ea face totuși o distinție între conținutul digital uh, furnizat pe căi digitale și conținutul digital uh, furnizat pe uh, medii tangibile și diferența este mare aici. Să nu uităm că Internet of Things este exclus din această directivă și, pornind de la asta, dați-mi voie să vă întreb dacă există o distinție cât se poate de clară între produsele care reprezintă conținut digital și, propune, și produsele care conțin, uh, printre altele, și conținut digital. Vreau să vă întreb dacă nu există niciun fel de suprapunere sau dacă ea există între cele două directive. Nu mai există alte solicitări, prin urmare îi dau cuvântul profesorului Bill pentru a răspunde la această întrebare. Nu, mai întâi de toate, doctorul uh, Staudmeier. Staudenmeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, încerca să răspund. În primul și în primul rând, armonizarea de plină a despăgubirilor. Înțelegem că această directivă este una bine direcționată și în special în ceea ce privește despăgubirile este direcționată. Am discutat posibilă armonizare de plină a despăgubirilor cu statele membre și cu actorii implicați. Actorii implicați ne-au spus că legile nu ar, naționale nu ar fi neapărat o problemă, statele membre ne-au spus cu totul altceva. Și tocmai de aceea am optat pentru această opțiune. Și în varianta aceasta propusă, până la urmă, problematica este una foarte îngustă. Deci, ce, sunt reglement, ce e reglementat? E reglementat uh, orice fel de pagubă adusă hardware-ului sau software-ului uh, consumatorului. Nu sunt reglementate însă despăgubirile sau pagubele morale, morale, spre exemplu. Uh, Uh, fotografiile care sunt uh, stocate pe cloud, dar care până la urmă ajung uh, la îndemâna oricui. Nu sunt reglementate nici pagubele indirecte. Spre exemplu, ai, ai cumpărat ceva, vrei să obții un, uh, un beneficiu financiar de pe urma acelui fi, uh, ceva, dar nu ai reușit să o faci. Ei, Astea nu sunt uh, reglementate. Dar ce înseamnă asta? Că statele membre se ocupă de aceste aspecte. Același uh, lucru se uh, întâmplă și în cazul dreptului la despăgubire. Noi spunem că vrem să fie reglementată despăgubirea și spunem de asemenea ce este despăgubirea. Pentru toate acele, celelalte uh, lucruri, pentru diferitele alte modalități, uh, neglijență, termene, limită, etc., etc., toate acestea nu fac obiectul reg- reglementărilor noastre, ci sunt uh, la latitudinea statelor membre. Am adoptat această abordare pentru că am analizat o serie de contracte și am descoperit că într-o mulțime de uh, Uh, contracte există clauza cu privire la uh, clauzele de servicii. Ce se întâmplă în cazul acestora? Uh, cineva care obține un produs uh, defectuos poate obține o reducere a prețului plătit în următoarele luni, spre exemplu, pentru uh, respectivul bun. Ei, noi așa ceva nu ne dorim și tocmai de aceea spunem cât se poate declar că uh, măcar punctul acesta trebuie să fie reglementat, victimele trebuie să fie despăgubite întru totul. După aceea, doamna Reda uh, vorbea despre granița între diferitele bunuri. Am avut trei opțiuni în momentul în care am venit cu uh, soluția pe care vrem să vă prezentăm. În primul rând, aveam opțiunea de a folosi regulile cu privire la bunuri asupra tuturor uh, bunurilor digitale pe medii tangibile. În al doilea rând, am fi putut folosi uh, regulile cu privire la uh, la uh, bunurile digitale și a treia opțiune era combinarea celor doi. Dar hai să mm, privim totul din perspectiva unui consumator. Cu siguranță ați cumpărat fiecare dintre dumneavoastră un film pe un DVD sau o muzică pe un CD. Dacă nu sunteți avocat, atunci v-ați gândi oare că aplicarea a unor reguli diferite la uh, Uh, bucata de plastic și la conținut ar avea vreun sens, deci am avea două seturi de, de reguli, ar trebui să facem distinția între cele două lucruri, între conținut și uh, plastic și ar trebui să stabilim unde e problema. Ei, niciun consumator nu poate face lucrul acesta. Și tocmai de aceea, noi în discuțiile noastre uh, ne-am întrebat care e prioritatea economică, care e valoarea adăugată. Prețul plasticului este până la urmă neglijabil. Valoarea economică este dată de ceea ce este înscris pe bucata de plastic, adică conținutul digital. Și tocmai de aceea am decis să folosim regulile privind conținutul digital. Și un alt motiv pentru asta a fost uh, acela că dacă am fi folosit vreo altă opțiune, atunci am fi deschis uh, o serie de noi oportunități pentru comercianți care ar fi necesitat noi reguli. Tocmai de aceea am spus că de fiecare dată când există conținut digital pe un mediu tangibil, atunci regulile cu privire la Uh, conținutul uh, digital se aplică. Lucrul acesta este ușor de înțeles atât de către comercianți cât și de către uh, clienți. Mulțumesc! Domnul profesor Bill dorește el să intervină înainte de a le da cuvântul altor membri. Sunt foarte ușurat de faptul că, iată, Comisia nu vrea să excludă dreptul la alte tipuri de uh, despăgubiri nu merge mână în mână declarația aceasta cu expunerea de motive, dar o acceptăm. În ceea ce privește conținutul digital pe mediul tangibil, abordarea Comisiei mi se pare rațională, dar mai există și alte căi de a transforma asta în realitate. Și anume, am putea spune că conținutul digital, oriunde ar fi el, ar trebui să respecte regulile de conformitate din directiva privind conținutul Uh, digital. Astfel, mediul uh, tangibil, DVD-ul, CD-ul ar putea fi uh, tratat ca și bun, dar acest bun ar trebui să respecte ceva. Și astfel am înlătura o, o lacună din această propunere legislativă. Ce se întâmplă, spre exemplu, cu ce știu eu, frigiderul meu care ar trebui să vorbească cu un alt echipament uh, electrocasnic. Ei, în cazul acesta, mie mi se pare că și uh, software-ul implicat ar trebui să uh, respecte regulile privind conținutul digital. Deci, am putea să găsim alte soluții pornind de la această uh, perspectivă a Comisiei care e rațională. Domnul Staudenmayer, într-adevăr, uh, Uh, doamna Reda vorbea despre acest Internet of Things care complică lucrurile. Am discutat cu mare atenție acest subiect și am ajuns la o distinție, zicem noi, pragmatică. În directivă spunem că oriunde există software integrat într-un bun care este subordonat uh, funcțiilor uh, bunului, atunci regulile privind bunurile se aplică. Haideți să vă dau exemplu. Un exemplu aici, mașina de spălat. De cele mai multe ori există un software acolo. Software-ul are rolul de a face mașina aceea să spele rufele. Uh, și în cazul în care bunul acela nu funcționează, atunci clientul se poate întoarce la firma care i-a vândut mașina de spălat și poate spune, iată, nu funcționează. Co- uh, consumatorul nu se gândește niciodată la software. Deci, noi am spus uh, tocmai de aceea că în cazul în care conținutul digital este, nu știu, adiacent, atunci uh, se aplică regulile privind bunurile. E drept, lucrurile sunt ușor mai complicate. Ne gândim la mașina Tesla, spre exemplu, și acolo există o serie de software-uri implicate, dar Software-ul acesta are în continuare rolul de a duce mașina din punctul A la B. Lucrurile s-ar putea schimba. Ei, dacă se vor schimba, dacă importanța software-ului va crește, atunci va trebui să schimbăm regulile și să facem ca acest uh, produs să respecte regulile privind conținutul digital. Încă două întrebări și mai apoi doar răspunsurile dumneavoastră, dacă sunteți de acord cu mine. Mai întâi de toate, domnul Axel Foss, vicepreședintele Comisiei Jurii. Mulțumesc, domnule președinte. Revin la mediul digital. Între timp există o serie de contracte care oferă o prestație și, în schimb, solicită transferul de date. Dacă există o asemenea relație contractuală, atunci cum va put, vor putea fi folosite căile de recurs? Pentru că datele uh, oferite nu mai pot fi obținute înapoi. Dacă obiectul contractului uh, are vreo defecțiune și uh, contractul se dorește a fi reziliat, atunci ce se întâmplă cu datele care, conform contractului, au fost deja uh, furnizate comerciantului? Mi-ar plăcea să îmi explicați mai, mai clar relația între comerciant, client, consumator în aceste cazuri. Încă o Uh, întrebare de la Lord Oates din Regatul Unit. Vă mulțumesc, vorbesc în uh, nume propriu astăzi, dar uh, nu pot să ascund sub tăcere faptul că Regatul Unit salută inițiativa Comisiei în acest domeniu. Există mai multe aspecte pe care vreau să le pun în discuție, care de fapt au fost puse în discuție deja de către domnul profesor Biel. Este vorba despre acele domenii în care propunerea ar duce la o diluare a drepturilor consumatorilor uh, în vigoare deja în Regatul Unit. Aceast, acest pericol a fost deja menționat și elaborat de către profesorul Bill. Profesorul Bill uh, spunea deja că, în, spre exemplu, în Regatul Unit avem șase ani la dispoziție pentru a primi despăgubiri în cazul neconformității. În schimb, propunerea comisiei se referă la o perioadă de doi ani de zile. Cu siguranță, comisia va înțelege că parlamentarii naționali uh, nu vor prea putea explica alegătorilor lor această diluare a drepturilor. Dar am și o întrebare referitoare la punerea în aplicare a acestor propuneri în cazul conținutului gratuit. Vreau să înțeleg cum anume Comisia vrea să se asigure că propunerile sale sunt proporționale și că nu a, păgubesc până la urmă in, a, modelele de afaceri inovatoare. Doamna Gebhardt mai are și ea o întrebare. Doamn, domnia sa este membru al Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că, iată, i-ați uh, invitat și pe, uh, pe cei din Comisia pentru Drepturile Consumatorilor, dar eu sunt și membră la Comisia Jurii, așa că situația mea e mai confortabilă. Există trei lucruri foarte importante pe, din perspectiva mea în acest domeniu. În primul și în primul rând avem nevoie de o protecție a, consumatorilor cât se poate de solidă. Ne dorim ca uh, cetățenii europeni să își recâștige încrederea în instituțiile europene și trebuie neapărat să luptăm pentru asta. Sunt uh, recunoscătoare pentru cele spuse de uh, antevorbitorul meu, din păcate nu i-am reținut numele, Domnia sa spunea că în unele domenii, în unele state membre, nivelul de protecție este mult mai înalt decât cel inclus în pro- propunerile noastre. Există două posibilități de a reacționa la asta. Pe de o parte putem spune că preluăm standardele cel mai, cele mai înalte din statele membre, dar propunerea asta nu cred că are vreo șansă să devină realitate. Sau a doua opțiune ar fi uh, Armonizarea aceasta țintită despre care vorbește Comisia Europeană sau uh, armonizarea minimă la cel mai înalt nivel în așa fel încât uh, standardele cele mai înalte din statele membre să fie totuși uh, puse în aplicare și pe viitor. Și acum ajung la al doilea punct, a doua observație, e important ca drepturile consumatorilor în cazul în care pornesc de la standarde foarte înalte, să fie în continuare în vigoare în, uh, în statele membre. Nu ne dorim o armonizare de plină în jos. În al treilea rând, se pune problema siguranței juridice, atât pentru consumatori, cât și pentru antreprenori. E important ca nimeni să nu fie nedumerit. Asta înseamnă că nu trebuie să se poată aplica legislație diferită pentru bunurile tangibile și pentru cele intangibile, netangibile. Deci, și din perspectiva asta, cred că trebuie să analizăm cu mare atenție calea pe care vrem să o urmăm. Doamna Calax uh, a creat un raport promulgat în 19 uh, ianuarie și în respectivul raport am spus cât se poate declar că uh, legislația trebuie să rămâne aceeași. Gândiți-vă la un exemplu, cineva se uită la o mașină într-un magazin uh, și după aceea mai găsește aceeași ma- mașină de spălat și uh, pe internet și uh, regulile implicate de, până la urmă, același bun, însă în medii diferite, ar fi complet diferite. Și asta ar fi complex, mult prea complex, atât pentru consumatori cât și pentru uh, firme. Și dacă ne gândim la firme, nu putem să uităm IMM-urile care nu își pot permite să respecte reguli diferite în funcție de mediul pe care uh, fac vânzările. Lucrurile acestea, din perspectiva mea, trebuie să fie uh, discutate cu mare atenție. Mulțumesc. Vă pot ruga să răspundeți succint la aceste întrebări. Deja suntem în întârziere și uh, vom mai avea și alte sesiuni de întrebări și răspunsuri. Stimați domn, cine dorește să începe, înceapă? Um, first of all, zunächst die Frage von Herrn Voss. Voi fi succint. Gegenleistung. Mai întâi de toate întrebarea domnului Fos. Da, aveți dreptate, datele nu pot fi returnate, nu are niciun sens. Tocmai de aceea în directivă se stipulează cât se poate de clar că uh, Uh, comercial nu mai poate folosi datele. Deci, datele pe care le-a înstrăinat uh, de la încheierea contractului până la rezilierea lui, astea pot uh, în continuare fi furnizate unor persoane terțe, dar după aceea nu se mai pot folosi aceste date pentru a obține fonduri sau profit. We fully appreciate ce se întâmplă cu informațiile greșite date consumatorilor. Suntem de acord că e greu să explici consumatorului din Regatul Unit că nivelul de protecție pe care îl au în Regatul Unit va scădea, însă până la urmă trebuie să recurgem la explicații pur practice. Dacă ne gândim puțin la perioada uh, de prescripție de șase ani, în conformitate cu datele noastre, efectul este uh, destul de limitat. Adică noi înțelegem că doar 1% dintre consumatorii britanici sunt uh, măcar conștienți de această perioadă de prescriere de șase ani. Mă refer mai ales la uh, datele pe care le-am avut înainte de a redacta propunerea. 53% dintre consumatori cred că garanția este de un an și 42% uh, că ea este de 2 ani. Prin urmare, această dispoziție poate fi aplicată și are sens. Majoritatea consumatorilor oricum cred că uh, o perioadă de valabilitate uh, de 2 ani pentru două categorii din cele patru are sens. Deci, probabil, uh, aici impactul nu este atât de semnificativ. În ceea ce privește dreptul de a respinge un produs, e bine, el are o valoare simbolică. Suntem de acord cu asta, înțelegem lucrurile, însă trebuie uh, să recunoaște și în faptul că directivele cu privire la protecția consumatorilor dau deja posibilitatea de a respinge un bun într-o perioadă de două săptămâni. Deci, uh, noi avem o diferență pentru perioada dintre două și patru săptămâni în mare majoritatea cazurilor, consumatorii se întorc uh, în câteva zile uh, sau cel târziu uh, la o săptămână după ce au primit un bun. Deci, în termeni uh, practici, chiar nu se schimbă lucrurile foarte mult. Știu că uh, cetățenii britanici sunt foarte pragmatici. Uh, aceasta ar putea fi o cale prin care am putea să le explicăm lucrurile. Apoi, în ceea ce privește păstrarea proporției pentru conținutul digital în raport cu datele, mai ales în ceea ce privește IMM-urile. Din nou, împărtășim cu totul această opinie, pentru că dorim să promovăm inovația uh, prin IMM-urile aflate la început, care aduc inovație și creează locuri de muncă. De aceea am spus că uh, nu toate datele se aplică. Am uh, restricționat puțin lucrurile. Da, sunt date cu caracter personal, dar nu și uh, adresa IP și megadatele, nu reclamele, nu date pe care trebuie să le strângi pentru a respecta legea sau pentru care trebuie să le strângi pentru ca serviciul să poată uh, funcționa. Să zicem un sistem de navigație care trebuie să știe unde te afli. Și din nou uzul datelor pentru aspecte comerciale. Deci totul este aliniat și respectă proporțiile. În ceea ce privește criteriul conformității, primul care ar trebui luat în calcul uh, e dacă uh, ceva este oferit uh, în schimbul banilor sau datelor. Aici am putea avea o abordare uh, echilibrată. Doamnă Gerbhardt, suntem de acord uh, în ceea ce privește protecția consumatorilor. Și dumneavoastră spuneați că cel mai, cele mai înalte standarde n-ar avea nicio șansă. Suntem de acord cu dumneavoastră. Problema armonizării este aceea că nu vom reuși să obligăm uh, companiile să folosească un singur drept în cazul în care nu folosim uh, armonizarea de plină. Noi ne dorim însă ca legea să fie aceeași pentru toți. Uh, armonizarea minimă este bună pentru consumatori, dar pentru uh, afaceri nu aduce întreprinderi, nu aduce uh, rezultatele pe care ni le dorim. În ceea ce privește regulile Roma 1, ei bine, astea sunt în continuare valabile și vrem să rămână valabile. Singura problemă este că articolul 6, aliniatul 2, acum nu mai are sens. Uh, Da, s-ar putea spune că dacă regulile oricum sunt armonizate la cel mai uh, înalt nivel cu putință, atunci uh, acest articol uh, oricum nu își mai are sensul. Da, suntem de acord. În ceea ce privește în ceea ce privește crearea unui cadru juridic și care să confirm, confere siguranță juridică, ei bine, aceasta este ambiția Comisiei, așa cum am spus cât se poate declar în, com- în uh, comunicarea noastră. Și considerăm că aceste instrumente sunt singurele care ne pot ajuta să atingem acest obiectiv. Please, very briefly. Domnul profesor Bill, vă rugăm foarte succint. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că putem pălăvrăgi ore în șir. Prin urmare, poate ar fi bine să permiteți uh, discuțiile să aibă loc uh, fără să mai dați cuvântul altor vorbitori. Dacă nu, va trebui să mă întorc altă dată. Mulțumim, într-adevăr, vor mai fi și alte ocazii să discutăm. Dau cuvântul uh, atunci doamnei Vanessa Mac din Uh, de la Universitatea din Tilburg și uh, domnul profesor Ian Smith de la Universitatea din Maastricht, care au împreună 10 minute la dispoziție. Uh, îmi cer scuze, domnul președinte, aveți câte 10 minute fiecare dintre dumneavoastră. Uh, Mulțumesc uh, foarte mult. Mă numesc uh, Vanessa Mag, sunt uh, profesor de drept la Universitatea Tilburg. Profesorul Smith și cu mine am fost rugați să facem comentarii în legătură cu aspectele mai specifice ale propunerilor. Ne-am împărțit între noi această sarcină, astfel încât profesorul Smith să comenteze propunerea cu privire la vânzările online, iar eu să mă acces pe conținutul digital. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că mi-a dat această șansă de a prezenta aceste uh, lucruri aici. Îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri care trebuie discutate în legătură cu această propunere. Prin urmare, m-aș axa doar pe câteva aspecte în prezentarea mea, referindu-mă la documentul de informare uh, și la alte aspecte. Cele cinci aspecte specifice pe care aș dori să mă axez uh, se regăsesc pe acest diapozitiv. Uh, câteva s-au, uh, au apărut deja în discuțiile pe care le-am avut până acum. Este vorba despre oportunitatea de a elabora a detalia aceste uh, subiecte. S-a discutat deja despre sfera de cuprindere a acestor, uh, aceste directive. Cred că este un început bun să avem o propunere legată de conținutul digital și ar fi bine dacă am avea o soluție care să se aplice și pe viitor, respectând un nivel înalt de uh, protecție. Ar fi util pentru uh, mediul de afaceri și pentru uh, uh consumatorii în Europa. Dar ce înseamnă uh, o propunere care să fie valabilă și pe viitor? Dacă e să ne gândim puțin la articolul 2.1 care vizează conținutul vegetal, putem vedea uh, că uh, Sfera de cuprindere este relativ vastă. Vorbim despre date în formă digitală, precum uh, uh, software-uri, uh, aplicații, jocuri. Și apoi putem vedea că există servicii care permit păstrarea datelor în format digital, de exemplu sisteme de computing. Apoi mai există și serviciile care permit uh, împărtășirea uh, datelor, interacțiunea cu datele în format uh, digital și platformele sociale. Am anumite preocupări legate de definiția acestor adecvări pentru viitor. Doamna de aici din dreapta s-a referit și dânsă la acest subiect. Dacă ne gândim puțin la distinția între bunuri fizice și digitale, mai ales în ceea ce privește internetul uh, lucrurilor, pot să vă spun că definiția din această directivă este una cu care putem uh, lucra. Propunerea de directivă spune că uh, ea n-ar trebui să se aplice conținutului digital care apare în bunuri într-o asemenea formă încât reprezintă o parte integrală, uh, integrală a acestora, uh, asigurând funcționalitatea bunurilor. Uh, Cred că o mașină Tesla, cum spunea și antevorbitorii, cum spunea și antevorbitorul meu, are uh, un uh, soft integrant care o face să uh, funcționeze. Deci credem că anumite bunuri au anumite anumită funcție mai pregnantă decât conținutul digital, însă nu sunt convinsă că putem face această distinție în orice caz și că aceste lucruri vor fi uh, clare consumatorilor, că ei vor înțelege în ce situație există aceste distinții. Deci dacă ne gândim la mașinile Tesla, Sigur, vorbim despre o mașină, uh, funcția sa principală este că ea poate fi condusă, însă are așa de mult uh, software pe care se bazează încât probabil această mașină nu poate fi condusă fără acest software. Acesta este un exemplu de bunuri în care software-ul este esențial pentru funcționarea uh, lor. Putem face, deci, o distinție între uh, Uh, conținutul digital și uh, partea fizică a bunului. Dacă nu se poate găsi o soluție, cum punea și domn profesor Bill, uh, putem aduce tot conținutul digital sub incidența acestei directive, dând consumatorilor o astfel de protecție în toate aceste cazuri. O altă soluție ar putea fi să introducem reguli specifice pentru internetul lucrurilor, Asta înseamnă uh, să modificăm această propunere pentru a vedea cum ar putea arăta toate aceste norme. Uh, un alt expert care se va exprima astăzi a făcut deja uh, propuneri în acest uh, sens. Mă refer la uh, activitatea dânse din această perspectivă. Un alt aspect legat de definiții, ce se înțelege prin datele uh, oferite uh, de către consumator. Și mă uit aici la definiție. Dacă ne gândim la aceste date, Totul ar putea face parte din conținutul digital, iar directiva spune că uh, e vorba de acte oferite în mod activ de către consumatori. Iar acum înțeleg uh, din comentariile uh, făcute Uh, că a existat o discuție legată de modul în care am putea găsi o abordare echilibrată. Poate totul intră uh, la acest capitol. Uh, însă mă întreb de ce sunt doar actele oferite în mod activ de consumator acoperite aici. Oare n-ar putea să existe o contraperformanță pentru datele care nu au fost oferite în mod activ, de exemplu metadatele sau adresele IP sau uh, alte date care fac conținutul digital să funcționeze. Apoi, dacă ne gândim uh, și la transferul uh, drepturilor de uh, proprietate intelectuală, ca și cele implicate prin transferul de fotografii, să spunem, poate că ar trebui și ele cuprinse, căci vorbim și despre alt, aceste tipuri de date în ceea ce privește definiția conținutului digital, iar aici cred că vorbim despre elemente care pot fi îmbunătățite, însă asta s-ar putea să necesite uh, o rafinare a formulării. Uh, ei bine, m-aș referi la cel de-al doilea punct, uh, la conținutul digital, cum spunea și domnul Vos. Este important ca acesta să fie inclus în propunere. Cred că va aduce multe lucruri în plus în ceea ce privește protecția consumatorilor. Însă cum anume ar trebui să facă față propunerea uh, uh, față la aceste tipuri de contracte, nu știu. Apoi, uh, ce, la ce se pot aștepta consumatorii care medie atunci când există o neconcordanță a așteptărilor lor cu realitatea conținutului digital? Poate că în ceea ce privește furnizarea de date, acestea pot fi furnizate gratuit, dar așteptările consumatorilor în ceea ce privește conformitatea ar putea să fie reduse pentru uh, produsele care solicită astfel de date. Eu uh, nu cred că așa putem evalua bine situația, pentru că mulți consumatori uh, își oferă datele, un aspect de altfel foarte uh, prețios, prin urmare consumatorii ar trebui să primească același nivel de protecție. S-ar putea ca aceasta să fie chiar intenția. Dacă nu, putem să mai discutăm lucrurile. Acum câteva comentarii subcinte în ceea ce privește ceea ce putem deduce de aici. Dacă e să ne uităm la datele care au fost uh, oferite contrapreț și uh, ce se întâmplă cu exercitarea drepturilor consumatorilor, cu da- protecția datelor, de a retrage uh, aceste date. Domnul Fos s-a, oferit deja, s-a referit deja la acest subiect. E bine, mă întreb dacă uh, soluția contractuală pe care o propune directiva se potrivește cu uh, un astfel de uh, drept, dreptul de a fi uitat, așadar. Care ar putea fi consecințele contractuale a unei astfel de situații? Directiva pare să uh, propună uh, faptul că dreptul la rezilierea contractului uh, ar putea soluționa această această situație, însă sunt câteva elemente în soluție uh, uh, sunt date în directivă care spun că poate că uh, chiar și în absența rezilierei unui contract, datele pot continua să existe. Poate exista un cont pe o rețea socială, să spunem, însă consumatorul ar trebui să poată să-și retragă, să zicem, pozele din acest cont. Uh, deci ar trebui să existe o compatibilitate aici cu directiva care guvernează protecția datelor. Voi fi foarte succintă în legătură cu cel de-al treilea punct, pentru că deja acesta a fost discutat de profesorul Biol, și anume uh, criteriile de nonconformitate ele sunt mult sub cele din directiva cu privire la vânzări și mă întreb dacă asta are neapărat sens pentru conținutul digital, mai ales pentru că vorbim despre o natură clar tehnică a unor astfel de produse. Eu aș prefera să existe și aici o soluție care să pună mai mult acces pe uh, uh, protecția uh, în sine mai degrabă decât pe cea prevăzută în uh, vreun contract. Apoi cel de-al patrulea punct, acesta se referă la propunerea uh, care este unică pentru această directivă Uh, și anume uh, nu doar să existe o inversare a sarcinii probei, uh, ci de asemenea să existe posibilitatea ca și consumatorii să îi țină pe producător responsabil pentru o durată nelimitată de timp. Dacă ne gândim puțin la text, până la urmă nu vorbim despre perioadă nelimitată pentru că există termeni de prescripție naționale care se aplică aici. Am o întrebare din această perspectivă. De ce anume directiva nu introduce propria sa perioadă de uh, prescripție, pentru că în practică pare foarte improbabil ca consumatorii să uh, solicite unui producător să fie responsabil pentru o perioadă foarte lungă de timp. Majoritatea conținutului digital evoluează atât de repede încât consumatorii nu vor fi interesați să obțină uh, anumite daune după 5 sau 6 ani. De obicei, uh, perioadele de prescripție clar stabilesc limite de timp și nu înțeleg de ce directiva nu introduce o astfel de regulă. Avantajul ar fi să existe o regulă care să se aplice peste tot uh, în um, statele membre, ca și în directiva cu privire la vânzările online, adică să există o perioadă de uh, prescripție uh, pentru uh, toate contractele, nu pentru fiecare în parte. Eu cred că asta ar duce la certitudine juridică și uh, ar ajuta propunerea să-și atingă unul dintre obiective, uh, și anume eliminarea fragmentării între sistemele naționale. Cel de-al cincilea punct și punctul meu final, uh, daunele. Vreau să spun mult mai multe despre asta, însă uh, discuția deja uh, a luat în calcul câteva dintre aceste puncte. Pot să spun că sunt total de acord cu domnul profesor Biol, uh, pentru că am putea apărea obiecții dacă această regulă ar limita posibilitatea ca consumatorii să ceară daune în afara uh, daunelor produse în mediul digital. Am putea eventual continua uh, această discuție cu întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Aș dori să rog pe domnul profesor Smith să ia cuvântul acum pentru 10 minute. Thank you very much, Chair. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, îi mulțumesc uh, Comisiei Jurii pentru oportunitatea de a ține această prezentare. Nu voi pune accentul pe, pe o propunere pentru conținut digital, ci pe propunerile 65 uh, pe propunerea în legătură cu vânzările online a bunurilor. Deja avem uh, reguli în ceea ce privește uh, recursurile contractuale. Această directivă este în general văzută ca una de succes pentru că dă drepturi uh, efective consumatorilor și uh, în special uh, indiferent dacă au cumpărat un produs online sau într-un magazin. Te vă amintați, ne amintiți că implementarea acestor directive ține de uh, statele membre. În Germania au existat o, sem- o serie de cauze și vreau să subliniez aici acest lucru pentru că propunerile actuale ar obliga din nou statele membre să își adapteze legile în mod considerabil. Cu propunerea în legătură cu care intervin, Comisia intenționează să facă trei lucruri diferite. Mm, doar pentru contactele de la distanță. În primul rând să schimbe nivelul de protecție de la un minim la un maxim de armonizare uh, și găsim două consecințe pe snide uri uh, și voi reveni la a doua consecință peste câteva minute. În al doilea rând, propunerea intenționează să schimbe câteva dintre uh, regulile de fond în ceea ce privește uh, recursurile contractuale și găsiți aici trei idei. În al treilea rând, Comisia dorește să clarifice drepturile existente. Comentariile mele digitale detaliate în legătură cu aceste uh, aspecte le veți găsi în documentul meu. Susțin foarte mult cel de-al treilea punct, clarificarea drepturilor existente. Mi se pare foarte util în practică foarte puține dintre punctele pe care le vedeți aici erau neclare în directiva actuală a vânzărilor. Uh, există necesitatea de a uh, clarifica anumite puncte, dar nu toate. În legătură cu celelalte puncte am o, o abordare mai critică. Deci, în următoarele câteva minute vă voi prezenta criticile mele principale pe care le fac ca și recomandări comisiei dumneavoastră. Am patru idei în, în total. Prima idee este și cea principală. Dacă propunerea ar reduce complexitatea legislativă actuală. Comisia subliniază că comercianții trebuie să comercializeze consumatorilor pe baza acelorași termeni, ceea ce nu se întâmplă în momentul actual. Uh, un comerciant din statul membru A care vrea să-i vândă comerciant, consumatorului din statul membru B trebuie să descop, să beneficieze de consiliere juridică pentru a vedea care sunt drepturile consumatorului respectiv. Și Comisia propune o armonizare maximă a, a recursurilor. Nu neg că propunerea uh, contribuie într-un fel la reducerea complexității, însă există două motive de dubiu. În primul rând că propunerea lasă multe uh, subiecte relevante comercianților de o, la o parte, care făceau parte din, de, din propunerea din 2011 pentru o legislație comună a vânzărilor cum ar fi și regulile, cum ar fi conținutul contractelor. În aceste domenii, uh, comerciantul va trebui să aibă recurs la legislația națională, pentru că nu va fi uh, posibil să se apeleze la aceeași legislație pentru contract. Un al doilea motiv este mai uh, serios. Propunerea adaugă la fragmentare, pentru că se aplică doar contractelor la distanță. Elimină, după cum am auzit, Uh, vânzările online și la distanță din regimul care în momentul de față aplică tuturor vânzărilor. Ceea ce înseamnă că comercianții care folosesc diverse canale de vânzare vor trebui să, să aplice alte prevederi. Deci, aici vom avea prevederi diferite pentru vânzările în magazin și cele la distanță. Ehm, următorul cadru de reglementare va arăta în, următorul fel. Mm, recursurile pentru contactele în magazin se aplică directiva vânzărilor pentru consumatori, deci armonizare minimă și legislația națională. În cazul recursurilor pentru vânzări la distanță, propunerea 635 și legislația națională. În cazul uh, recursurilor pentru conținuturi digitale, propunerea 634 se aplică. Dacă mă întrebați care ar fi recomandarea mea, um, aș avea trei recomandări diferite. În primul rând, aș uh, spune că contractele uh, și vânzările în magazin, face-to-face, -face, ar trebui să fac, facă parte din această propunere. A doua propunere să se adopte un set mai elaborat de prevederi care să acopere și alte aspecte ale contractelor de vânzare, inclusiv uh, daunele. Uh, în al treilea rând, nu îmi place să fac această recomandare, însă sunt un export, uh, expert din punct de vedere al reducerii complexității și din punct de vedere al implementării în statele membre, mă întreb dacă nu ar fi mai util un alt instrument, un, un regulament sau o altă opțiune sau un instrument opțional, nu cumva ar fi o uh, opțiune mai bună. În documentul meu veți vedea că aceste propunerile aceste propuneri sunt puțin ambițioase, însă poate ca și în 1999, uh, statele membre se vor confrunta cu costuri mari de implementare a unei directive. Noile reguli trebuie să, fie, să merite acest efort. În al doilea rând, uh, regulile substanțiale. Aici pot să fiu uh, suficient. Există două aspecte. Este vorba în, uh, de perioada în care comerciantul poate fi tras la răspundere pentru o lipsă de conformitate. Perioada de 2 ani este uh, introdusă ca uh, perioadă de mm, armonizare maximă. Dacă asta înseamnă că bunurile trebuie să fie potrivite pentru utilizarea normală și să aibă um, calitățile așteptate. Dacă eu cumpăr o mașină de spălat sau un frigider sau alt electroca- echipament electrocasnic și mă confrunt, confrunt cu un defect care apare după, după 2 ani, uh, în directiva anterioară punea conformitate la 3-4 ani, însă uh, se spune că aceste electrocasnice de obicei nu sunt, consum, nu sunt cumpărate online, însă mă întreb dacă nu cumva uh, comisia se înșeală. A treia sugestie este în legătură cu rezilierea contractului. Nu voi mai spune nimic de rezilierea contractului în cazul unor defecte minore, ci vreau să spun alt lucru, că propunerea Uh, nu are propuneri în, în ceea ce privește uh, daunele. Dacă consumatorul uh, înregistrează pierderi, de exemplu, dacă consumatorul decide să rezilieze contractul, dar poate să cumpere un produs similar în altă parte la un preț mai mare. Uh, comerciantul trebuie să consulte legislația națională pentru a determina uh, care ar putea să fie daunele care sunt plătibile consumatorului. Recomandarea mea ar fi să ad- se adauge o prevedere în ceea ce privește daunele uh, legate de reziliere pentru a completa această prevedere elimin ultima mea idee și închei aici spunând că, bineînțeles, salut mm, propunerile comisiei, însă cred că această propunere ar trebui să, să mă acopere mai mult pentru a simplifica cu adevărat uh, cadrul juridic actual. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor Smith. Acum avem în jur de 10 minute pentru discuții înainte de a trece la următorul subiect. Așadar, dorește cineva să pună o întrebare? Mr. Foss. wende ich nochmal auf die Verträge. Domnul Foss. Dacă mă întorc la contractele cu conținut uh, digital pentru care sau în uh, contrapartidă ofer uh, datele personale, atunci mă întreb dacă am de-a face aici cu un contract de schimb sau cu un contract de vânzare. Uh, Există urmări juridice diferite care ar putea să, să creioneze aici, în cazul în care facem distinția între vânzare și uh, schimb, troc. Noi, până la urmă, trebuie să ținem cont de faptul că avem o singură monedă cu care plătim. Bine, se spune că datele sunt noua monedă, cel puțin în uh, context uh, digital, dar din punct de vedere politic uh, e așa uh, ciudat să vorbim despre mai multe tipuri de monede. Oare nu avem aici mai degrabă de a face cu un contract de schimb și oare genul acesta de contract nu duce la consecințe din punct de vedere juridic diferite de cele generate de un, acord, de un contract de vânzare? Doamna Gebhardt, mulțumesc, vreau să le mulțumesc Uh, celor doi uh, experți care au făcut niște prezentări foarte, foarte clare. E clar că uh, și-au gândit bine prezentările și tocmai de aceea vreau să-i laud. Nu se întâmplă întotdeauna. Însă, nu mă pot opri să nu îi spun domnului Staudenmayer că Roma 1 este un uh, acord foarte important pentru uh, consumatori. Al transforma pe acesta într-un act legislativ depășit e așa o lovitură dată de către Comisia Europeană, pentru că Roma 1 face parte din achiul comunitar. Prin urmare, domnule Staudenmayer, cred că ar trebui să vă regândiți argumentația. Acum, legate cele spuse acum, sau prezentările pe care tocmai le-am ascultat, am o întrebare pentru ambii uh, profesori. Problema datelor ca monedă uh, mă neliniștește, pentru că, până la urmă, datele reprezintă mult mai mult de atât. Ele reprezintă, într-o oarecare măsură, identitatea persoanelor. Și dacă furnizăm unor terți uh, datele noastre, atunci le permitem acestora să aibă, practic, uh, un ascendent asupra noastră. Prin urmare, consider că trebuie să acționăm într-o manieră foarte precaută și să ne asigurăm că datele nu pot fi folosite ca monedă. Eu consider că acest principiu este unul esențial, pentru că cei care dețin datele persoanelor au și puterea asupra acestora și uh, lucrul acesta nu e de lepădat. Tocmai de aceea, pentru că tot uh, vorbeați despre asta, Bine, am atâtea notițe pe aici uh, încât nu mai reușesc uh, să găsesc neapărat uh, locul în care ați menționat aspectul important pentru mine, însă Doamna Mac, uh, mi-ar plăcea să-mi explice mai uh, bine cum anume se uh, tratează sau tratează problema monedei. Doamna Reda. Împărtășesc ceea ce s-a spus în legătură cu calitatea acestor documente. Sunt foarte utile pentru munca noastră. Am o întrebare suplimentară la prezentarea profesorului Mac. A spus că nu este clar dacă transferarea de, de către consumator către furnizor uh, atunci când uh, nu poate fi considerată implicit atunci când este vorba de date. Deci nu cumva ne uh, vom confrunta cu o situație în care nimeni nu mai putea să transmită nimic. De exemplu, dacă eu pun poze pe Facebook, acord un drept uh, către Facebook, um, dar după aceea, dacă vreau să le șterg, intervine uh, legislația pentru protecția datelor. Uh, anumite informații ar putea să, deveni, să devină total inutilizabile dacă, nu, dacă se urmează aceste prevederi. Dau cuvântul acum experților pentru răspunsuri. Vă mulțumesc, voi fi foarte succintă la fiecare întrebare. În primul rând, dacă conținutul digital nu ar trebui să fie considerat un contract de com, schimb și nu unul, de, unul comercial. Comisia trebuie să decide, mi s-ar părea destul de ciudat uh, să, se, să aibă loc un fel de schimb um, sau troc. Cred că există aici un aspect de vânzare După aceea mai există și anumite așteptări ale consumatorului, ceea ce are legătură cu întrebarea doamnei Gebhardt în ceea ce privește valoarea acestor date. Eu personal consider că datele personale sunt foarte importante pentru oameni și că uh, le dau o anumită putere companiilor asupra persoanelor și poate că din această perspectivă uh, consumatorii trebuie să aibă așteptări foarte mari în legătură cu ceea ce primesc în schimbul datelor lor. Există și o diferență între regulile contractuale și prevederile cu protecția datelor. Deci, Comisia, în regulile de conformitate, ar trebui să acorde valoare acestor date. Și ultima întrebare în legătură cu transferul de drept de autor. Sunt de acord că trebuie să evităm o situație în care există un vid juridic. Aici uh, trebuie să stabilim ce fel de schimb de date cade în această categorie. Așadar, acest lucru ar trebui, trebui să fie clarificat în propunerea viitoare. Nu am foarte mult de adăugat, de fapt, în ceea ce privește definiția. Trebuie să fie foarte clar ce tip de contracte sunt acoperite de către această propunere și uh, este o întrebare la care Comisia trebuie să răspundă. Vă mulțumesc, domnule Staubenmaier. Un minut, vă rog. Vă mulțumesc. Contract de vânzare sau de schimb, ei, în mod conștient nu vorbim despre ce tip de contract este vorba. Statele membre trebuie să stabilească, după regulile naționale, despre ce tip de contract uh, e vorba. Nu vrem să ne implicăm aici. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar și cu doamna Gebhardt în ceea ce privește importanța datelor. Da. Sunt conștient de faptul că datele sunt altceva decât moneda. Da, acest act legislativ uh, ce domeniu de aplicare are? Uh, se aplică atât în uh, cazul uh, contractelor care implică uh, achitarea unui preț cu monedă cât se poate de, de, de clar statutată, dar și monedă fictivă, precum Bitcoin. În același timp, însă, acoperă și contractele care, în cazul cărora consumatorul achită contravaloarea prin intermediul datelor sale uh, personale. Și uh, aici vine problema, într-adevăr, a uh, identității și a puterii pe care am putea o acorda furnizorilor noștri, uh, furnizorilor noștri prin intermediul datelor pe care li le punem la dispoziție. Dar avem aici regulile uh, Uh, în ceea ce privește protecția datelor consumatorilor. După aceea, uh, se vorbea aici, se dădea exemplul uh, fotografiilor. Dacă în cloud pun o poză cu un munte, poza aceasta nu are nicio legătură directă cu mine, dar uh, imaginea aceasta poate fi uh, transformată într-un fel de monedă atâta timp cât uh, furnizorul folosește asta, uh, poza mea, pentru reclame, spre exemplu. Deci asta se acoperă în directivă. Cosson from... Dau cuvântul acum Domnule Fovar Coson, timp de 10 minute. Doamna Fovar Coson, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, thank you. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această ocazie de a interveni în această masă. Prezentarea mea va fi foarte scurtă. Mi s-a cerut să mă exprim în ceea ce privește recursurile și în special rezilierea contractelor în contextul furnizării de con- conținuturi digitale, de asemenea și schimbarea contractului. De fapt, vă, mă voi referi doar la câteva texte specifice ale directivei, care sunt articolul 13, 15 și 16. veți avea în curând prezentarea. Articolul 13 poartă titlul reziliere. Și acest lucru este ușor uh, induce în eroare, pentru că rezilierea este doar atunci când este vorba de un recurs pentru lipsa de conformitate a contractului. Trebuie să fie pus în paralel cu articolul 16, care este, are titlul dreptul de a rezilia contracte pe termen lung acolo unde nu există o lipsă de conformitate și nicio, nicio modificare. Deci, uh, de fapt, ca și consumator, dacă nu ești satisfăcut, poți să recurgi la articolul 13 și poți să ai recurs și la articolul 16, dar doar după 12 luni, după cum vom vedea. A doua idee este că articolul 13, care vizează rezilierea, trebuie să se trebuie să fie citit împreună cu articolul 11, care are uh, titlul uh, Recurs pentru uh, eșecul de a furniza. Deci dacă furnizorul nu furnizează, ai dreptul imediat de a rezilia contractul, ceea ce este normal. Înțelegem așadar că articolul 13 este foarte diferit pentru că dacă nu este vorba de un eșec de, a, de furnizare și o lipsă de conformitate, uh, rezilierea este doar un, un recurs de nivelul 2. Poți să ai dreptul la uh, recurs doar dacă furnizorul nu poate să uh, își respecte contractul conform termenilor inițiali și acest lucru, bineînțeles, va reduce protecția consumatorului în acele state unde nu există mm, o reierarhie a recursurilor, după cum ne-a arătat uh, vorbitorii anteriori, după cum este cazul în Regatul Unit și în alte state. Deci acesta este un lucru foarte important dacă ar trebui să existe o asemenea ierarhie și dacă există, unde este trebuie să fie linia de demarcație între lipsa de conformitate și eșecul de a furniza a furnizorului. Ce se întâmplă dacă lipsa de conformitate este atât de mare încât este echivalentă cu un eșec de a furniza produsul? În acest caz, consumatorul ar fi încurajat să ceară rezilierea conform articolului 11. Deci există o linie de demarcație care trebuie să fie foarte clară între articolul 11 și articolul 13. Personal, cred că ar fi bine să acordăm consumatorului un drept uh, imediat de uh, reziliere, în spe, cel puțin atunci când există o uh, lipsă de conformitate majoră sau doar un, o lipsă de conformitate. așadar, ierarhia va dispărea și aici sunt de acord cu ceea ce a spus domnul profesor Bile. După aceea, dacă trecem la, artic- trecem la articolul 13, acesta trebuie să fie citit împreună cu articolul 12.5, care privește uh, recursul, recursurile în ceea ce privește lipsa de conformitate și la 12.5 se spune că consumatorul poate să rezilieze contractul dacă lipsa de conformitate cu contractul uh, împiedică funcționalitatea, interoperabilitatea sau alte uh, Uh, funcții ale, uh, de operare ale conținutului digital. Deci dacă uh, citim domeniul 12.5, dacă ești în interiorul domeniului 12.5, poți să recurgi la articolul 13, care este destul de lung și permite consumatorului să își exercite dreptul de reziliere a contractului prin notificare. Acest lucru poate că este nou în unele state, dar nu în foarte multe. Unele în Franța suntem una dintre ultimele, unul dintre ultimele state unde avem o, uh, o reziliere tradițională ca ultim recurs. Acum am introdus și noi uh, rezilierea prin notificare în reforma uh, din octombrie 2016 vom avea și uh, rezilierea unilaterală. Însă, mi se pare că vor apărea niște interacțiuni dificile printre aceste uh, rezilieri prin notificare și rezilierile judiciare. Directiva nu menționează aceste cazuri, este o armonizare de plină, dar acest aspect rămâne la latitudinea statului membru și, bineînțeles, rezilierea judiciară rămâne o posibilitate. Un alt aspect care nu este acoperit de directivă este cum trebuie să fie făcută notificarea și în cât timp Înțeleg că este un ales, o alegere intenționată a Comisiei să nu intre foarte mult în detalii, dar cred că trebuie să fie date anumite indicii, în special în ceea ce privește limitele temporale în care poți să uh, faci această notificare în caz de reziliere. Dacă trecem la articolul 16 acum, în dreptul de a rezilia contacte pe termen lung. Aici este din nou ceva care induce în eroare. Atunci când semnezi un contract, ai dreptul de a-l rezilia. Nu ți se acordă un drept specific. Nu poți să fii legat de un contract la infinit. Textul spune că consumatorul nu are dreptul să rezilieze contractul înainte de 12 luni. Și este important să evidențiem acest lucru pentru că pe cei pe care îi preocupă protecția drepturilor consumatorului, de ce consumatorul într-o lipsă de conformitate nu poate să rezilieze contractul înainte de 12 luni? Motivul este că uneori atunci când uh, semnezi un asemenea contract, primește anumite bunuri, de exemplu un telefon, dar trebuie să fie făcută o, o diferență între acele contracte unde primești în plus ceva și unde ești prins în acest contract timp de 12 luni sau și contractele unde nu primești nimic în plus, doar conținutul digital pe care l-ai solicitat. Aici nu văd de ce ar, ar trebui să fii prins o perioadă de 12 luni în acest contract. Trebuie să se țină și cont și de acest lucru. Și perioada de 12 luni pare să fie și criteriul pentru contractul pe termen lung. Nu sunt sigură că putem spune că contractele pe termen lung sunt cele care durează mai mult de 12 luni. Așadar, este nevoie de clarificări suplimentare. Pentru a încheia, aș spune câteva cuvinte în legătură cu articolul 15, modificarea conținutului digital. De fapt, este vorba de modificarea conținutului digital de către furnizor, nu de către consumator. Deci este un drept care este acordat furnizorului să modifice acest conținut, ceea ce este de înțeles pentru că lucrurile se schimbă foarte rapid în acest domeniu. Însă putem să ne întrebăm câtă putere este acordată aici industriei, conform articolul 15, dacă nu cumva se acordă puteri prea mari industriei să modifice unilateral con- conținutul și o întrebare care poate apărea este dacă articolul 15 se aplică dacă consumatorului îi se oferă alegerea unei actualizări și această alegere poate să fie periculoasă pentru anumiți consumatori. Acest lucru nu este suficient de clar. Acestea sunt uh, prevederi foarte importante, dar uh, greu de înțeles la prima lectură a directivei. Poate pentru că nu s-a lucrat suficient asupra titlurilor pentru a uh, evidenția diferențele între articolul 13, 15 și 16. Vă mulțumesc. No, I think I finished. Yes. Uh, thank you very much. Uh, now... Mulțumim foarte mult. Putem aloca 10 minute unei sesiuni de întrebări și răspunsuri. Trebuie să menționez faptul că în sale sunt prezenți nu doar membrii Parlamentului European și uh, ai uh, parlamentelor naționale, ci și reprezentanții ai actorilor, spre exemplu, uh, și tocmai de aceea aș vrea să le întreb pe doamna Bach sau doamna Mayer de la Camera de Comerț din Austria, nu ar vrea să facă niște comentarii. Doamna Bachel, poate? Mulțumesc mult. Uh... Domnule președinte, mă bucur foarte mult că, iată, Organizația Consumatorilor Europeni are posibilitatea de a contribui la acest atelier foarte interesant din lumea, după amiaza aceasta. S-au uh, spus lucruri foarte interesante. Nu știu cât timp am la dispoziție. Voi încerca să fiu sucintă și să mă refer doar la ma- uh, îngrijorările majore pe care le avem. Uh, în principiu, suntem de acord cu trecerea de la armonizarea opțională la această clasică armonizare prin intermediul unor directive țintite. Nu avem nimic de împotriva acestei abordări, dar avem o problemă cu faptul că Comisia, iată, optează pentru armonizarea deplin, deplină, care depășește cadrele naționale uh, le obligă pe statele membre să nu mai vină cu măsuri uh, naționale uh, și tocmai de aceea există state membre în care standardele de protecție a consumatorilor uh, vor scădea din pricina pro, uh, propunerilor pe care le discutăm astăzi. Este vorba despre drepturi esențiale, foarte bine cunoscute, cu o tradiție îndelungată. O, niște drepturi foarte importante pentru consumator. Dar voi reveni asupra acestui subiect. Celălalt subiect foarte important din perspectiva mea este acela că, mm, iată, Comisia exagerează impactul regulamentului Roma 1 și în special a regimului pentru consumatori, spunând că comercianții trebuie să studieze legile naționale și să își adapteze contractele și condițiile înainte de a vinde în alte state membre. Asta nu se întâmplă nici din punct de vedere juridic, nici uh, în practică, pentru că știm că regulamentul Roma 1 oferă posibilitatea de a alege legislația care se aplică contractelor uh, cu consumatorii și asta fac uh, comercianții, aleg de obicei uh, legea valabilă în, ța- în țara în care și-au sediul și pe baza acesteia vând în străinătate. Spun asta pentru că uh, consider că trebuie să fim, uh, să ținem cont de beneficiile și impactul uh, pe care îl vor suferi atât consumatorii cât și comercianții în urma aplicării acestor directive. Domnul Staudenmayer spunea că doar câteva procente dintre consumatorii britanici știu care le sunt drepturile conform legislației britanice. Ei nu consider că asta este metoda cea mai uh, potrivită de abordare a subiectului. V-aș putea da mai multe cifre din Regatul Unit, dar care cu siguranță s-ar putea extrapola și la alte state membre. 51% dintre consumatorii din uh, Marea Britanie consideră că drepturile lor uh, legate de conformitatea produ- produselor ar trebui să dureze atât de mult uh, sau cât mai mult cu putință, cel puțin la fel de mult uh, precum durata de viață a produsului. În Regatul Unit, uh, spre exemplu, ombudsmanul responsabil pentru mobilă a primit 13,1 plângeri din partea unor consumatorilor, unor consumatori care au folosit uh, niște bunuri mai mult de 2 ani și acești consumatori nu ar mai avea dreptul de reziliere, de despăgubire și după aceea uh, problema frag- fragmentării uh, online și uh, mediu tangibil, am, am uh, avea, sau offline, am avea reguli diferite între statele membre. 80% dintre consumatorii britanici spuneau că pe viitor vor cumpăra doar din magazine, nu vor mai cumpăra online în cazul în care drepturile pe care le au în magazine sunt superioare celor uh, pe care le au în cazul achizițiilor uh, online. Iată ce s-ar întâmpla din perspectiva consumatorilor dacă propunerea comisiei ar rămâne neschimbată. Mulțumesc! Doamnă Mainz, ați putea să fiți mai succintă, pentru că între timp am primit uh, două alte întrebări și avem doar 5 minute la dispoziție. Mulțumim voi, mulțumesc, voi încerca să fiu succintă. În general, în ceea ce privește protecția consumatorilor, în momentul de față, legislația aceasta la nivel european merge mână în mână cu legislația națională, dar acest cadru uh, dual este atât de complex încât nici măcar uh, experții nu mai reușesc să găsească luminița prin hățișul de norme. Uh, abia cu două luni, în, uh, doi ani în urmă, directiva privind uh, drepturile consumatorilor a fost promulgată. Care era obiectivul acestei directive? Mm, promovarea comerțului online. Între timp au fost inițiate lucrările asupra instrumentelor alternative de soluționare a litigiilor. Lucrările ar trebui să se încheie în curând și astea aveau de drept ambiție creșterea vânzărilor online și uh, toate acestea în contextul garantării unor drepturi ale consumatorilor. Ei bine, din punctul nostru de vedere, pornind de la această complexitate a legislației deja în vigoare, considerăm că uh, mai degrabă decât a veni cu noi propuneri legislative, ar uh, fi uh, mai profitabilă evaluarea legislației deja în vigoare. În ceea ce privește nivelul protecției consumatorului, Întotdeauna se spune că trebuie să creăm mai multe drepturi ale consumatorilor, standardele nu trebuie să fie scăzute niciunde. Ei, uh, dați-mi voie să vă spun că am vorbit cu multe companii, le-am uh, prezentat directiva privind drepturile consumatorilor, uh, le-am prezentat obligațiile și cerințele care decurg din această directivă și, pe baza acestor consultări, am ajuns la concluzia că tot mai multe companii sunt de părere că regulile, normele care au fost create la nivel european uh, în ultima perioadă sunt uh, practic nedrepte cu companiile. Nu s-a găsit uh, un echilibru echitabil în multe domenii și avem de-a face cu un fel de cerc vicios. Se prea poate că această, temă, această teamă să fie una justificată. Și această, această propunere a Comisiei Europene nu face, sau aceste propuneri nu fac nimic altceva decât să crească povara pentru companie, pentru companii se prea poate ca aceste directive se ducă la o modificare ulterioară a diferitor altor uh, norme uh, cu privire la protecția consumatorilor și uh, acest cerc vicios va fi unul ascendent, din păcate. Și încă ceva, cu cât uh, cerințele legale sunt mai stricte, cu atât mai puține uh, posibilități vor avea uh, companiile la dispoziție pentru a crea, genera încredere. Uh, cu cât mai uh, severe sunt legile, cu atât mai puțin flexibile se pot dovedi companiile și asta reprezintă o pierdere la nivelul independenței companiilor care până la urmă este statutată în uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Și uh, cred că ar trebui să facem în așa fel încât companiile să aibă mai multă marjă de manevră. Mulțumim foarte mult. Mai avem două solicitări de intervenții. Vă rog să fiți subcinți, domnul de Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun două întrebări foarte scurte doamnei Fovarc Cozon. Mai întâi de toate, uh, am observat că toți francezii invitați aici vorbesc uh, engleză. Sper că nu Parlamentul îi uh, obligă să vorbească în engleză. Fran- franceza e o limbă foarte frumoasă și eu aș trâmbița-o peste tot. Dar să trecem la întrebări. Uh, Ați uh, criticat articolele 11 și 13 care nu merg uh, bine împreună. N-am înțeles uh, însă propunerea noastră. Ce vreți, o rescriere a acestor articole sau o fuzionare a celor două articole într-unul singur? A doua întrebare referitoare la articolul 15. Dumneavoastră spuneați că articolul acesta oferă prea multe drepturi furnizorilor uh, care vor avea posibilitatea de a schimba, de a modifica unilateral uh, termenii contractelor. Uh, oare ați luat în considerare legislația franceză în ceea ce privește rescrierea contractelor? Mulțumim, domnul Lordul Oates. Mulțumesc mult, domnule președinte. Două întrebări cu privire la neconformitate. În primul și în primul rând, de ce se consideră că nu există o posibilitate de a alege între diferitele tipuri de recurs? După aceea, în ceea ce privește despăgubirile, nu poate exista o limită clară oare în ceea ce privește uh, despăgubirile uh, Asta pentru a-i uh, asigura pe despăgubirile și reparațiile uh, produselor, asta pentru a asigura pe consumatori că nu vor intra și la rândul lor într într-o perioadă interminabilă de așteptare. Uh, le dăm cuvântul profesorilor. Mulțumesc. Uh, dați-mi voie să vă spun că Parlamentul m-a anunțat că pot să mă exprim în franceză, însă pregătisem uh, lucrarea în engleză, am lucrat asupra textelor în engleză și, prin urmare, mi-am dat seama că mi-e mai ușor să mă fac înțeleasă, să mă exprim în, pe tema aceasta în engleză, pentru că adeseori e dificil să uh, traducem toate aceste noțiuni în limba maternă. Dar vă răspund în franceză. În ceea ce privește articolele 11 și 13, ați înțeles prea bine ce vreau să spun. O rescriere a lor ar fi o bună soluție, asta pentru a aduce sub umbrela articolului 11 cazurile a, uh, cele mai importante de neconformitate. Bine, am putea să merge chiar mai departe, cum sugerează domnul Bill, uh, suprimând ierarhia. Dacă eliminăm ierarhia statutată în articolul 12, atunci nu am mai avea nevoie de un articol 11, pentru că în această situație uh, posibilitatea de a rezilia contractul este imediată, indiferent de motivul uh, rezilierii. Că vorbim despre nefurnizarea bunului, fie că vorbim despre deficit, despre daune sau, mă rog, neconformitate. Noastră vă referați la legislația euro- uh, franceză, dar aceasta nu respectă neapărat întru totul achiul comunitar. Uh, Uh, și tocmai de aceea atra, uh, adresesem atenția asupra uh, necesității oare a acelei ierarhii. Eu consider că ar trebui în cel mai rău caz să restrângem această ierarhie, pentru că dacă o păstrăm, atunci cu siguranță vom, ne vom încadra într-o serie de discuții interminabile cu privire la uh, imposibilitatea de a furniza sau neconformitate. Uh, după aceea, dacă ne gândim la motivul pentru care nu îi dăm uh, o Uh, dacă ne gândim la motivul pentru care nu se oferă consumatorului dreptul de a rezilia automat contractul, bine, eu consider că acest drept ar trebui să fie asigurat, pentru că până la urmă produsul deja există și nu costă, uh, industria nu, nu plătește, nu, nu suferă cine știe ce pagube din pricina rezilierii acelui contract. Acum, în ceea ce privește articolul 15, uh, da, aveți dreptate într-o oarecare de măsură, dar până la urmă, contextul acesta pe care îl discutăm noi în momentul de față este unul special, uh, unul care se modifică permanent, actualizările tocmai de aceea sunt necesare, uh, iar uh, această modificare permanentă este luată în considerare până la urmă în articolul 15. condițiile uh, în care drepturile oferite furnizorilor trebuie să fie clar uh, delimitate. Și articolul 15 se ocupă de lucrul acesta. Uh, eu cred că articolul 15 chiar ar putea să fie întărit dacă vrem într-adevăr să-i protejăm pe consumatori. În ceea ce privește întrebarea pusă de Lordul uh, Ioți, am, am uitat, din păcate, întrebarea. Așa că sunt într-o situație neplăcută. Lordule, uh, domnule Oates, puteți repeta această <laughs> întrebare preferabil, spune domnul președinte, în franceză. Nu cred că m-ați înțelege dacă aș face asta. Întrebarea mea era ultima. Era de ce nu putem, spune, nu putem pune o limită clară pentru perioada aceea de reparații, etc., pentru a oferi mai multă siguranță consumatorilor. Cred că e mai degrabă o întrebare pentru comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am stabilit o temă, o, o limită, dar adaptată tipului de produs, pentru că până la urmă depinde de produs durata de reparație. Noi spunem într-o perioadă rezonabilă, asta, asta spunem, dar în plus, într-un considerent, spunem de asemenea că toți consumatorii nu ar trebui să fie supuși unor încercări repetate de reparare. Odată ce termenul a fost depășit, ei uh, pot rezilia contractul. Și prima întrebare a lordului Oates era de ce uh, avem o ierarhie de tipuri de recurs. Noi uh, sau din directiva privind vânzările statele membre au uh, adoptat această ierarhie care s-a dovedit a fi funcțională în practică. Mai avem și uh, date din partea consumatorilor, de fapt de anul uh, trecut, care arată că 77% dintre consumatori sunt de acord că furnizorii trebuie să ofere reparații înainte de a se ajunge la rezilierea contractului. De aceea aplicăm această ierarhie. Mulțumim. Și acum, nu în ultimul rând, doamna profesor Cristiane Vanderhorst de la Institutul de, uh, din Viena. Vă rog, 10 minute, nu mai mult. It's a great honor. Mulțumesc, domnule președinte. E o mare onoare să fi fost invitat astăzi aici pentru a trage concluzia acestui atelier și pentru a rezuma principale puncte de discuție. S-au făcut practic două propuneri de directivă de către Comisia Europeană în lumina propunerii pentru o legislație comună în domeniul vânzărilor, după cum care știm noi a fost retrasă la sfârșitul 2014. Însă obiectivele au rămas aceleași. Ne dorim uh, consolidarea comerțului transfrontalier, uh, vrem să creăm uh, un mediu propice pentru afaceri, ne dorim un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Ne dorim bunuri care să poată fi ușor folosite de consumatori, neutre din punct de vedere tehnologic și care să reziste pe viitor. Aceste obiective, după părerea mea, au fost comune tuturor uh, experților care au intervenit în această după amiază. Deci a existat unanimitate în legătură cu aceste obiective. Dacă bine am înțeles, uh, tonul general al opiniilor experților uh, uh, a presupus că toți experții, în principiu, susțineau ideea că Comisia a făcut bine, că nu a renunțat la um, această tentativă și că a luat-o de la zero. Până la urmă, se trebuie să se țină cont de partea digitală pentru ca piața unică digitală să devină o realitate. Însă acest demers este unul uh, continuu, este vorba de procese legislative care ar trebui să îmbunătățească încă și uh, mai departe uh, legislațiile existente, remediind defectele. Toți experții din această după-amiază au accentuat ceea ce dânsii considerau a fi încă problematic, astfel încât cât aceste aspecte ar trebui abordate. Apoi, o temă recurentă în aproape toate prezentările experților și în toate intervențiile din sală um, s-au referit la uh, obiectivul de armonizare deplină. Este vorba de armonizare deplină a câtorva subiecte în comparație cu propunerea legată de directiva europeană cu privire la uh, vânzări, uh, există câteva neajunsuri în legătură cu aceste două propuneri, uh, în ceea ce privește statele membre, consumatorii și mediul de afaceri. În mod firesc, majoritatea intervențiilor s-au axat pe um, consumatori, s-au exprimat îngrijorări că statele membre au un nivel ridicat de protecție a consumatorilor iar aceste state ar trebui să uh, reducă nivelul de protecție. S-a vorbit mai ales de dreptul de respingere a produselor existent în uh, Regatul Unit, menționat de mai multe ori. Uh, domnul Stepmeier ne-a spus că 11 state la anumite puncte sau în legătură cu un singur aspect au un nivel mai ridicat de protecție a consumatorilor, însă per ansamblu, um, dacă ar fi să facem o evaluare, s-ar echilibra nivelul de protecție a consumatorilor. Firește, mediul de afaceri are o opinie contrară și exprimă îngrijorări legate de faptul că uh, acest nivel sporit de protecție a consumatorului ar însemna mai multă birocrație pentru întreprinderi în Europa. De asemenea, există îngrijorări exprimate de uh, domnul profesor Smith, cum că uh, această armonizare uh, de plină țintită n-ar putea să ajute în mare măsură mediul de afaceri, pentru că acestea ar putea găsi că anumite obiective Uh, o, anumite bariere în care a uh, comerțului transfrontalier nu au fost înlăturate uh, prin această directivă, nici n-ar fi înlăturate printr-un regulament. Am putut să vedem că s-a făcut referire și la fragmentarea legii cu privire la protecția consumatorilor pe care ar putea să o introducă această, acest nou pachet legislativ. Uh, S-ar putea să se facă încă și mai mult uh, uh, o divizare uh, între lumea online și cumpărăturile față în față. Mulți și-au exprimat așadar uh, îngrijorări în legătură cu acest subiect. Uh, domnul Stadmaier, din partea Comisiei, ne-a convins uh, însă că aceasta ar fi un prim pas, iar atunci când vor exista suficiente date, Comisia va propune un regim care să includă și vânzările față în față. În ceea ce vește regulile ca atare, diversi experți s-au manifestat în legătură cu uh, criteriile legate de stabilirea conformității cu contractul mai ales propune legate de conținutul digital, se axează pe uh, termenii oferiți de furnizor și doar atunci unde termenii nu sunt clari uh, se iau în considerare așteptările legitime ale consumatorilor. Asta duce la faptul că uh, industria digitală este cea care definește conformitatea și nu se știe în ce măsură uh, se poate controla uh, un astfel de sistem. În ceea ce privește plățile uh, cu date, s-au exprimat uh, și aici îngrijorări cu privire la nivelul calității. Îngrijorări serioase au fost exprimate în legătură cu daunele, mai ales în ceea ce privește uh, propuneri legate de conținut digital, care par să uh, limiteze compensațiile pentru daunele alocate consumatorilor în mediul digital. Dacă e să ne gândim puțin la contextul mai larg al armonizării de pline, asta ar putea însemna eventual că statele membre nu vor mai uh, oferi daune în cazurile în care consumat consumatorilor le-a ars uh, casa sau consumatorii au fost uciși într-un uh, accident. Însă domnul uh, Staudenmayer ne-a convins că sub nicio formă nu aceasta este intenția din spatele propunerii Comisiei, prin urmare statele membre vor fi liberi din această perspectivă. Or, asta înseamnă că e nevoie de o clarificare a formulării. S-a subliniat de asemenea că regulile legate de uh, termenele uh, prevăzute ar merita uh, o discuție suplimentară. Comisia nu are limită de timp uh, pentru conținutul uh, digital, însă, pe de altă parte, uh, perioada de prescripție, dacă e să fie lăsată la latitudinea statelor membre, e bine, aceasta este preferința Comisiei. După mine, mai importantă este um, perioada de 2 ani din directiva cu privire la Uh, vânzări, pentru că există aici o divergență față de practicile actuale de la nivelul statelor membre, ceea ce ar putea crea probleme pentru consumatori, mai ales în ceea ce privește bunurile durabile pentru consumatori, unde defectele ar putea să apară doar după câțiva ani de utilizare. Câteva aspecte, nu le pot enumera pe toate, Uh, au uh, mai fost aduse în discuție, mă refer mai ales la regulile legate de rezilierea contractelor. Poate ar trebui să folosim uh, termeni diferiți pentru rezilierea în caz de încălcare a contractului sau reziliere pentru a pune capăt unui contract pe termen lung. În ceea ce privește rezilierea pentru încălcarea contractului, uh, Um, doamna profesor Fovar Coson ne a arătat că există o discrepanță între în reziliere pentru lipsa furnizării sau reziliere pentru neconformitatea conținutului digital. Ori asta poate duce la uh, rezultate inconsecvente. De exemplu, atunci când vorbim cu o neconformitate gravă. Uh, Apoi, regula celor 12 luni poate să aibă implicații negative pentru consumatori, iar articolul 15, în ceea ce privește modificarea, uh, părea că dă prea multe competențe industriei digitale uh, pentru a modifica unilateral uh, termenii contractuali. s-a tras atenția la faptul foarte important că chestiuni esențiale precum uh, potențialul drept al consumatorilor de a revinde uh, conținutul digital, de a face mai mult de un download și de a primi uh, actualizări constante, nu a fost luat în calcul, ci a fost lăsat la nivelul industriei digitale sau la nivelul instanțelor pentru a putea fi soluționat. Domn profesor, doamna profesor Magne a tras atenția asupra faptului că până la urmă vorbim despre consimțământ pentru folosirea datelor uh, cu caracter personal și altor date, uh, apoi vorbim despre consimțământ și retragerea sa, uh, dacă regulile contractuale nu au fost respectate în totalitate. Există o suprapunere importantă între dreptul contractual pe de o parte și uh, dreptul care vizează protecția datelor plus uh, uh legislația cu privire la uh, drepturile de proprietate intelectuală, ori această relație trebuie uh, lămurită. Cel puțin uh, doi dintre experți s-au referit la chestiunea fundamentală care ține de această propunere, dacă ea este uh, potrivită cu scopul său, în lumina faptului că majoritatea produselor care au conținut digital implică uh, mai multe părți, adică consumatorul poate să cumpere un joc video într-un magazin de electronice, uh, iar atunci când pune softul pe computer, trebuie să încheie un acord de licență. Domnul profesor Mac și domnul Bill s-au referit la acest aspect, iar în cele din urmă, majoritatea produselor produselor digitale de astăzi sunt uh, produse hibride, ori asta înseamnă că ele necesită acces constant uh, la uh, o infrastructură uh, digitală bazată pe un sistem de tip cloud. Deci uh, e nevoie de lămuriri uh, în ceea ce privește diversele tipuri de contracte, să înțelegem care este contractul de furnizare și care este conformitatea cu contractul și ce înseamnă ea uh, și în legătură cu care dintre contracte se poate aplica. Diverse intervenții au menționat termenul internetul lucrurilor. Noi știm uh, că, în general, Comisia a anunțat că uh, va opera cu acest concept separat mai târziu. Însă, această după-amiază ne-a arătat că există anumite chestiuni legate de internetul lucrurilor care sunt atât de strâns uh, legate de conformitate și de uh, căi de atac pentru neconformitate încât s-ar putea să nu fie posibil uh, să amânăm discuția pentru o etapă ulterioară. Deja astăzi și în viitorul apropiat, bunurile pe care le cumpărăm uh, conțin electronice, conectivitate la rețele sau softuri. Deja se întâmplă asta cu majoritatea bunurilor pe care le cumpărăm, de exemplu televizoarele, uh, iar fenomenul se va răspândi și la alte echipamente um, de uh, uz gospodăresc. Domnul Staudenmaier era încrezător însă că putem să folosim propunerile actuale și în următorii 15 ani. Eventual ați putea să vedeți dacă chiar așa stau lucrurile, pentru că multe dintre intervențiile din această după-amiază ne-au arătat că cel puțin situația merită discutată. Nu mai am timp la dispoziție, sper că am reușit să rezum principalele um, probleme uh, anunțate în această după-amiază și îmi cer scuze dacă am omis ceva. Uh, am fost invitată mai ales ca reprezentant al Institutului European pentru Drept, care s-a axat pe acest subiect deja de ani de zile, uh, sub îndrumarea Lordului Thomas. Și voi închide această discuție spunând că sperăm că putem să venim în curând cu sugestii concrete pentru a vedea cum ar putea fi rezolvate astfel de probleme. Am încredere uh, că procesul legislativ va duce la ceva util pentru cetățenii europeni și mediul de afaceri și că se va crea o situație uh, benefică pentru toate părțile, așa cum s-a uh, descris în introducerea acestui atelier. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă adresez uh, acestei comisii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim că ați rezumat uh, discuțiile noastre. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, distinșilor noștri oaspeți că au fost alături de noi astăzi și că ne-au împărtășit opiniile lor. Cred că au contribuit uh, la un bun început uh, pentru aceste discuții legate de proiectele de directivă. Dați-mi voie să mulțumesc membrilor parlamentelor naționale și reprezentanților uh, actorilor interesați că au fost alături de noi uh, astăzi. Aș dori să mulțumesc uh, și membrilor Comisiei IMCO și Juri și sunt sigur că subiectul este atât de vast încât ne vom întâlni nu doar încă o dată, ci de mai multe ori pe viitor plec din această sală cu mai multe semne de întrebare decât cele pe care le aveam înainte? Vă mulțumesc foarte mult!